Vă informez că am primit o singură propunere de rezoluție. Astfel se încheie dezbaterea în legătură cu acest punct. Votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi reprezintă raportul domnului Von, orientări pentru bugetul 2013, alte secțiuni decât Comisia. Are cuvântul în primul rând domnul Vaughan. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Și dați-mi voie să vă spun că nu e ușor să stabilești propriul buget, de aceea voi începe prin a mulțumi tuturor raportorilor din umbră Uh, și de asemenea Secretariatului General al Parlamentului pentru cooperarea lor și pentru faptul că m-au ajutat să întocmesc aceste, uh, uh, acest document cu liniile directoare. Știu că acum există un consens într-o perioadă economică dificilă. Parlamentul European trebuie să joace și el rolul și să încerce să facă economii de la buget. Cred că puțin din Parlament s-ar opune, de exemplu, propunerii de a ne îngheța bugetul Cred că avem nevoie să ne asigurăm că creșterile uh, de la anul în bugetul Parlamentului sunt sub nivelul inflației. Sunt convins că vom, avea o discuție în legătură cu inflația și nivelul acesteia, dar totuși cred că măcar în acest sens există un uh, acord. Uh, mă bucur de asemenea că principalele recomandări din liniile directoare au fost acceptate Consider că e important ca noi, Parlamentul, să identificăm uh, domeniile de unde putem face economii în propriul, în propriul buget. Trebuie să evităm uh, inițiativele noi care nu sunt necesare. Consider că trebuie să înghețăm liniile bugetare privitoare la uh, călătoriile noastre și există o solicitare a secretarului generat uh, în acest sens. Cred că trebuie să înghețăm de asemenea și uh, toate alocațiile pentru membri uh, și poate că vom putea să facem acest lucru până la sfârșitul legislaturii noastre. De asemenea, cred că trebuie să ne examinăm toate liniile bugetare și mai ales acelea care întotdeauna sunt subimplementate, sunt uh, cele pe care trebuie să le examinăm și de acolo putem face economii la buget. Cred că trebuie să ne asigurăm că evităm uh, noile proiecte de construcții noi și nenecesare. Uh, pentru că în trecut uh, s-a făcut din păcate acest lucru și acum trebuie să economisim și trebuie mai multă transparență. Transpare- uh, Parlamentul nostru trebuie să fie informat în legătură cu toate proiectele de construcții. Deci te, și solicit ca și Comisia pentru Bugete să fie informată în mod constant cu acest lucru. De asemenea, trebuie să avem o cooperare mai bună cu, cu toate instituțiile europene. De exemplu, cooperare în legătură cu clădirile, cu traducerea, cu interpretarea, cu securitatea și cu resursele umane. De exemplu, există deja un acord comun între Comisia uh, Regiunilor și uh, um, Comitetul Economic și Social um, care încearcă să-și rezolve în comun multe din aceste probleme și ar putea poate să ne inspirăm din acest acord și să conlucrăm cu aceste instituții Eh, să eh, lucrăm în comun pentru a eh, economisi cât mai mulți bani. Și eu cred că putem face acest lucru, de exemplu, de la serviciul de traducere. Așadar, posibilitățile sunt multe, deși accept că nu întotdeauna e ușor să, identifi, să identifici și să faci aceste economii. Deci sugerez ca secretarul general să facă propuneri pentru o evaluare independentă a bugetului Parlamentului. Este un mod uh, de a obține o expertiză independentă pentru a putea identifica uh, de unde să facem economiile necesare. Propun să întemeiem un grup de lucru cu Comisia pentru Bugete uh, și cu experți externi și uh, să reușim să facem aceste economii. Cred că grupul de lucru ar putea face, să formeze baza unei uh, activități de evaluare independente a bugetului Parlamentului. Și exist, uh, s-a cerut și un studiu comparativ ca parte din uh, uh, proiectul de buget pentru acest an uh, cu toate parlamentele europene și eventual și cu Congresul Statelor Unite. Uh, de asemenea, grupul de lucru ar putea să examineze costurile de călătorie ale noastre, pentru că ni se promite, ca parte a procesului bugetar de acest an, o reducere ă, sau o înghețare a ă, cheltuielor de călătorie. Și în final spun colegilor că înțeleg îngrijorările în legătură cu ideea înghețării bugetului Parlamentului. Unii poate consideră că e dificil de realizat așa ceva, dar alții doresc să facem încă și mai mult și să facem reduceri. Și unele din amendamentele care au fost propuse și pe care le vom vota mâine reflectă această atitudine. Cu toate acestea, eu sper că majoritatea colegilor din Parlament vor cădea de acord cu liniile directoare pe care le-am prezentat pentru a ajunge la un compromis de calitate care să constituie un progres și care să ne permite să facem economii din bugetul Parlamentului, dar în același timp să ne asigurăm și că acest Parlament uh, funcționează foarte eficient. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vong, pentru această cuvântare de introducere și acum uh, dați voie să dau cuvântul doamnei Holmeier pentru 3 minute. Domnule președinte, stimați colegi, în primul rând, Aș dori să-i mulțumesc raportorului, domnului Von, pentru cooperarea excelentă și, de asemenea, pentru maniera foarte hotărâtă și amănunțită în care a dorit să discute această chestiune. Sigur, anul trecut am avut un buget de austeritate, am vorbit cu toții despre el și am mai redus costurile, dar acum sunt costuri noi, uh, odată cu aderarea Croației și s-ar putea Uh, să nu ajungem sub limita inflației și acum avem noi linii directoare pentru un buget de austeritate. Vrem să ne asigurăm că suntem conștienți de faptul că în acest moment nu putem pur și simplu să ne bazăm pe o economie lărgită, trebuie să fim eficienți și de, trebuie să facem toate economiile posibile pentru a ne descurca vorbim despre înființarea unui grup de lucru care împreună cu biroul și cu secretarul general și cu administrația Parlamentului ca și cu consultanții externi să vadă unde se poate strânge bugetul, unde se poate strânge cureaua și vreau să accentuez acest aspect. Ar trebui să ne gândim la modul în care e organizată activitatea Parlamentului pentru a fi mai eficienți, pentru a putea uh, folosi personalul și finanțele mult mai bine. De exemplu, anul trecut, la traducere și interpretare, am uh, economisit 21 de milioane de euro într-un singur an. Și ar trebui să mergem în aceeași direcție și anul ăsta. Așa cum spunea colegul meu, deplasările, costurile de deplasare și alocațiile zilnice sunt de asemenea reduse și este o chestiune referitoare și la clădiri și ce am hotărât noi ar trebui să fie uh, Uh, învăț, uh, analizat cu multă atenție. Ar trebui să avem o politică de gestionare a clădirilor uh, care să fie mai eficientă în ce privește raportul cost-beneficii. Să ne gândim la costurile anuale ca să putem folosi sinergiile acestea cât mai bine cu putință. De asemenea, am analizat ce fac și alte instituții care, să, să vedem dacă ele ne-au urmat și cred că este necesar să o pornim pe o cale pe care să avem uh, foarte clar activitatea Parlamentului, dar în același timp să ne referim și la chestiunea costurilor. Mulțumesc biroului și secretariatului uh, pentru cooperare, astfel încât avem o propunere de buget foarte bună. Mulțumesc, doamnă Holmaier și acum două minute, doamna Herzog képviselőtársaim engedjék meg hogy legelőször is gratuláljak derek vaughannak aki a jelentést elkésztette. domnule președinte dați mi voie să îl felicit pe domnul vaughan care a redactat acest raport și a coordonat întregul efort legat de bugetul pe 2013. Am înregistrat rezultate bune și avem un Uh, buget cu economii. Este vorba de alte secțiuni decât comisia. Ne aflăm într-o situație dificilă. Trebuie să începem cu noi înșine atunci când facem economiile, cu noi, eurodeputații. De aceea, alocațiile zilnice trebuie să fie înghețate, alocațiile pentru călătorie să fie reduse, să scadă costurile cu traducerea, să nu continuăm înainte ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, să încercăm să fim mai eficienți, să economisim, dar să și investim. Este vorba de o economie pe termen lung. Avem nevoie de inovații, și, și faptul că vom fi inovatori poate fi considerat a fi o economie. În ceea ce privește Croația, nu putem economisi odată cu venirea noilor eurodeputați. Ei vor avea aceleași drepturi ca și noi și la fel și asistenții lor. Trebuie să uh, primească exact aceleași privilegii. Dacă se vrea reducerea costurilor cu asistenții, trebuie să discutăm cu sindicatele. Este foarte important să uh, înființăm un uh, comitet de lucru, un grup de lucru care să examineze o politică de economii. Mulțumesc tuturor celor care au pot, contribuit la varianta actuală a raportului. Mulțumesc că v-ați uh, respectat timpul de vorbire. Domnul Kevrandi. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mulțumesc domnului Derek Vaughan pentru un document de foarte bună calitate și pentru uh, modul foarte bun în care domnia sa conlucrează cu raportorii din umbră. Antevorbitorii mei din partea socialiștilor și a PPE-ului au arătat că, iată, se întâmplă ceva în Parlamentul nostru în legătură cu noul buget mai ales. A fost foarte dificil să identificăm uh, domeniile de economisire, inclusiv anul trecut, nu doar acum. Însă iată că uh, astăzi văd că întregul Parlament este mult mai pregătit să-și examineze cu un ochi critic bugetul. Uh, lucrul este până la urmă logic. Criza economică, Um, cu care ne confruntăm înseamnă că trebuie să continuăm să economisim și adevărul este că avem nevoie de mult mai multă transparență pentru asta. Aici uh, sunt uh, mult mai multe de făcut decât s-a făcut până acum. Un element uh, al raportului Von Uh, reprezintă o evaluare independentă a propriului nostru buget pentru a identifica domeniile de economisire în uh, bugetul Parlamentului. Anul trecut, Noi am uh, încercat să facem asta și în legătură cu rapoartele de uh, descărcare și, din nefericire, biroul nu a avut o reacție pozitivă la uh, propunerile noastre. Domnul Guy Hofstadt, în luna decembrie, a trimis o, președinte, o scrisoare, mă scuzați, președintelui Buzek în acest sens, uh, dorind să știe când anume uh, se vor face propuneri concrete în legătură cu reducerile bugetare sau cu economiile de la buget. Aș dori să solicit uh, și actualului președinte să încerce să rezolve problema trebuie să facem o analiză a tuturor liniilor bugetare, astfel încât vom putea identifica uh, domeniile de unde putem uh, economisi bani. Și apoi și Comisia pentru Buget poate să utilizeze analiza și în concluzie aș spune că sunt de acord cu orientarea generală și cu uh, cu orientarea generală în legătură cu înghețarea liniilor bugetare și sper că vom avea un buget uh, mai sobru. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Ashford. Domnul de jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, guvernele naționale din toată Europa încearcă să reducă cheltuierile să dea um, valoare mai multă banilor și să controleze foarte bine bugetele. Și noi trebuie să facem la fel. Ca eurodeputați trebuie să facem același lucru. Trebuie să analizăm bugetul instituției, ar trebui să punem în aplicare un control foarte riguros al costurilor și avem șansa să arătăm că avem un rol conducător. Aș vrea să mulțumesc secretariatului general uh, și biroului Parlamentului care au făcut propuneri și cifre foarte realiste. Dar de asemenea vreau să spun că acum avem dreptul ca eurodeputați să cerem ca celelalte instituții europene să urmeze exemplul nostru trebuie să cerem uh, economii reale în bugetele lor și ele trebuie să poată să demonstreze că valorează că dau mai multă valoare banilor sub, susțin cererea raportorului de a îngheța bugetelor. Sunt foarte multe domenii în care ar trebui să continuăm, dar deocamdată îl felicit pe Derek Von pentru un raport foarte bun. Totuși, există trei puncte pe care vreau să le aduc în discuție. În primul rând, e vorba de politica clădirilor eurodeputații ar trebui să analizeze cu un ochi mai critic gestiunea clădirilor și controlul costurilor pe clădiri ar trebui de asemenea ca și celelalte instituții să ajungă la o eficiență mai mare prin folosirea în comun a resurselor în al doilea rând costurile de administrație și cu personalul. Parlamentul ar trebui să ceară instituțiilor să reducă costurile prin economii de scală. Și acum la nivelul Uh, personalului și a politicilor de pensionare trebuie să fim, uh, să ne asigurăm că ele sunt actualizate astfel încât să reprezinte realmente o valoare pentru banii europeni și ne, nu în ultimul rând, dezbaterea aceasta nu poate fi uh, încheiată fără a discuta faptul că Parlamentul are două sedii. Vă aduc aminte că în momentul în care am aprobat raportul am cerut revizuirea sediilor Parlamentului. Este incredibil că acest Parlament promovează eficiența și reducerea costurilor la celelalte instituții, la guvernele naționale, la popoarele Europei, iar noi continuăm o asemenea practică risipitoare. Vreau să recomand, recomand raportorului și Parlamentului că pentru, de dragul credibilității acestei instituții să avem această dezbatere acum. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum domnule președinte. Orientările pentru bugetul 2013 stau sub semnul uh, reducerilor. O direcție bună. Însă nu putem să excludem o propunere a stângii. Parlamentul European trebuie să, vină la, să ajungă la un acord cu Consiliul și cu Comisia pentru a îngheța salariile eurodeputaților la valorile din 2012. Este o propunere moderată și mi se pare rezonabilă. Nu există absolut niciun motiv ca această propunere să fie exclusă de la dezbatere. De ce însă s-a uh, procedat la excluderea ei? Dacă ne uităm la statutul membrilor, această măsură ar putea fi adoptată. Nu puteți opri eh, eurodeputații dintr-un grup parlamentar să spună ceva despre propriul lor venit. Acest lucru va fi auzit și în afara Parlamentului. Această propunere este una bună și cred că va fi bine primită de către cetățeni. Vă mulțumesc. Doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte în, uh, aceast, în această perioadă de criză în care se impun reduceri statelor membre, Parlamentul încă consideră că are dreptul să ceară uh, cre, creșteri legate de inflație. Nici măcar nu se pune de acord în legătură cu procentajul inflației. Uh, fie că el este 1,9 sau 3%, fapt este că birocrația Uniunii Europene deja este prea obeză și trebuie să fie pusă la dietă Uh, la regim. Parlamentul uh, uh, cheltuiește mai mult de 2 milioane de lire sterline pe cap de parlamentar. A, au crescut aceste cheltuieli cu 160% în ultimii patru ani. Noi trebuie să eliminăm aceste, aceste risipe. Casa istoria europene a reprezentat un exces estimat de 15 milioane de euro și noi facem excese de mai mult de 11 milioane pe an. E ceva extravagant în fiecare an. Ar trebui să renunțăm la acest uh, proiect uh, partidele politice, politice și fundațiile uh, au, și-au crescut cheltuielile cu 70, 176% în uh, următorul an. Noi nu avem nevoie de asta. Noi suntem aleși de cetățenii europeni. Eh, nu avem nevoie de lobby. Primul ministru David Cameron solicită înghețarea bugetului, dar noi avem nevoie de reduceri, domnule președinte, reduceri eh, din bugetul Parlamentului și, în general, din bugetul Uniunii Europene. Dacă nu efectuăm aceste reduceri, eh, ne comportăm într-un mod irresponsabil. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Și acum are cuvântul pentru un minut și jumătate doamna Vertman. În aceste momente grele pentru statele membre, trebuie să fim foarte realiști și să-l susținem pe domnul Von și reducerile pe care le propune. Cred că tot cetățenii Europei trebuie să vadă că noi toți trebuie să strângem cureaua și dacă cooperarea interinstituțională ar fi mai bună, în ceea ce privește personalul și clădirile, am ajunge la reduceri mult mai multe. Cu toate aceste eforturi, există domenii în care trebuie să avem multă atenție, de exemplu protecția mediului. Avem o politică de mediu foarte bună la nivelul tuturor instituțiilor europene și bineînțeles se pune și problema serviciilor lingvistice. Anul trecut s-au făcut eforturi de reducere, dar nu putem să continuăm așa. Sunt 500 de milioane de europeni și cetățenii aceștia trebuie să aibă posibilitatea uh, să vadă ce facem în propria lor limbă, ca să înțeleagă. Transparența în procesul democratic nu poate fi oprită numai din cauza bugetului uh, pentru interpretare. Vreau să mulțumesc secretarului general și echipei pentru cooperarea în aceste momente grele. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult și pentru faptul că v-ați respectat timpul și acum trei minute, domnul Gariga Poiedo. Mulțumesc, domnule președinte. Bugetul este o problemă de-a lungul timpului și de fiecare raportor pe bugetul Parlamentului încearcă un echilibru între interesele legitime ale eurodeputaților, sensibilitățile electoratului și nevoile administrației. Vorbind în concret acum de bugetul Parlamentului European, Vreau să încep prin a spune că bugetul funcționează bine și că foarte multe din capitolele de buget funcționează foarte bine. Competențe mai mari, de fiecare dată mai multe state membre, deci o problemă dificilă a multilingvismului, nevoia de a susține tehnic uh, mai bine de 700 de deputați. Sunt foarte multe motive pentru care bugetul instituției este mare. Totuși, de foarte multe ori ne punem întrebarea dacă, pe lângă ceea ce este necesar, bugetul acestui Parlament este durabil pe termen mediu și în mijlocul crizei economice. Am avut o reuniune a Comisiei de Buget cu vicepreședinții Parlamentului și cu secretarul general. Cred că niciodată de când mă ocup eu de bugete nu au fost atâtea coincidențe între dorința Comisiei de Buget de a face economii, inclusiv cu o creștere reală negativă, așa cum propune raportorul domnul Von, și voința administrației de a pune în aplicare măsuri reale de economisire, fără a pune în uh, pericol securitatea și serviciile oferite eurodeputaților. Să ne uităm că ceea ce producem noi aici este legislație și legislația trebuie să fie obiectivul final. Legile pe care le producem noi să fie de calitate și să fie percepută ca atare de cetățenii europeni. Comisia de buget încearcă uh, și la Comisia Europeană o creștere inferioră uh, mai mică de 2% în 2013. Biroul Parlamentului a făcut mai multe propuneri de creștere de vreo 3%, ne separă doar uh, la începutul procesului bugetar un punct procentual și cred că pe parcursul procesului bugetar o să ajungem la un punct comun și și aduc aminte toți colegii mei că se spune că uh, la mijloc este virtutea și la mijloc sunt două propuneri, deci vom găsi echilibru perfect. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și acum, domnul Vladimir Manca, două minute. Ďakujem, pán predseda. Spravodajca pomenoval oblasti... Mulțumesc, domnule președinte raportorul a numit foarte clar domeniile în care Parlamentul poate să economisească. De asemenea, ne-a arătat cum putem să lucrăm mai eficient. Am fost raportor pentru buget în 2010 și am putut să discut uh, cu reprezentanții diverselor instituții europene și cu directorii generali din Parlamentul European. Am identificat câteva ineficiențe unde am putut economisi milioane de euro. Pe baza acestor date am, am redactat un raport care a fost adoptat în plen, raport care spunea că avem nevoie de un audit intern. Cu toții am convenit că vom uh, începe la Direcția Generală Infrastructură și Logistică și la domeniul pentru securitate. Însă nu am apelat la un audit extern, doar un, la un, am doar un audit intern. Însă dacă ne evaluăm noi, doar noi pe noi înșine, nu vom ajunge la economiile de care avem nevoie. Chiar companiile și instituțiile viabile caută resurse ascunse. Eu sunt președintele unei, al unei regiuni autonome din țara mea care are tot atât de mulți angajați ca și Parlamentul European. Ne-am pierdut datorită crizei 20% din venituri și a trebuit să uh, luăm măsuri drastice. Așadar, secretarul general al Parlamentului European a luat uh, pași foarte importanți, însă ar trebui să învățăm de la Curtea de Conturi, care a fost de acord să primească auditori externi pentru a audita activitatea lor, în premieră pentru o instituție europeană va fi un pas foarte important care ne va permite să economisim milioane de euro. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, un minut și jumătate, domnul Haglund. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voi, în primul rând, în calitatea mea de coordonator pentru grupul ALDE, de, pentru Comisia de Bugete, să mulțumesc raportorului pentru o lucrare foarte bună și sunt convins că putem găsi un consens uh, cât mai extins posibil în, în Parlamentul nostru. E important în aceste vremuri de criză. Colegul meu, domnul Gerbrandi, a explicat foarte bine poziția grupului ALDE. E foarte bine să examinăm serios toate cheltuielile noastre ca să putem economisi și nu să avem cheltuieli sporite. E, trebuie să continuăm pe această cale și poate am putea și recurge la acest audit extern uh, despre care s-a vorbit aici. Uh, poate n-ar fi rău. În același timp, secretar general domnul Vele Uh, care a fost menționat aici uh, de ante, antevorbitorii mei, a uh, făcut o treabă foarte bună și a identificat domenii de economisire atunci când noi am început să solicităm acest lucru. Deci e bine să continuăm uh, și în această direcție. De asemenea, a existat un amendament referitor la sediul unic, la care s-au referit niște uh, vorbitori de aici. E un uh, punct nu doar simbolic, ci și economic. În, acest, în această perioadă de austeritate e important ca uh, toți să-și poată spune cuvântul pe subiectul uh, uh sediului unic deci, uh, iată, dragi colegi, că suntem pe calea, pe, bună, uh, pe calea cea bună și ne vom mai repara și imaginea în uh, ochii publicului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Harun, și acum, pentru un minut, domnul Peter Van Dalen are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Statele membre au pus întrebări pe bună dreptate. Instituțiile au cerut uh, mai mulți bani și au cheltuit mai mulți bani tot timpul. Din fericire, Von rupe această tradiție acum și cred că este absolut fantastic. Bravo, domnule! Există un grup de lucru. Nu sunt foarte mulțumit de raportul Uh, de la o organizație independentă de Parlament. Cred că trebuie făcut de o organizație externă. Și cred că trebuie să analizăm toate liniile generale de buget și să ne asumăm răspunderea pentru ele. Pentru că trebuie să eliminăm lipsa de responsabilitate. Avem nevoie de responsabilitate și transparență sunt uh, linii de buget pentru 2013, sunt libere, există o rezervă pentru 2012 și sunt foarte mulțumit cu raportul secretarului general. Mulțumesc foarte mult și acum următorul vor domnul Morgante. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În acest raport se vorbește de uh, reducerea cheltuielilor la Parlamentul European, dar nu se referă niciun rând la principala risipă. Dar tot știm care e problema. Două sedi ale Parlamentului ne costă mai mult de 200 de milioane pe an, care în actuala legislatură au crescut până la o cifră record de un miliard de euro. Dacă un cetățean uh, simplu de pe stradă ar cunoaște această situație, Păi uh, ar veni aici cu furcile și topoarele. Nu putem să cerem sacrificii tuturor uh, în timp ce continuăm să aruncăm banii pe geam pe două sedii. Eu am uh, prezentat o propunere pentru mâine și am primit consensul apro aproape tuturor grupurilor politice. Sper să putem da un semnal puternic în acest sens Eh, președinția daneză s-a exprimat contra sediului eh, dublu. Astăzi, din păcate, domnul prim-ministru italian Monti a evitat să răspundă. Trebuie și putem să modificăm eh, tratatul și nu putem să rămânem la dictatul francez, care este unul anacronic. Mulțumesc acum un minut și jumătate, domnul Hartung. Mulțumesc, domnule președinte. În țările de jos spunem că avem nevoie de fapte, nu vorbe. Însă până acum am auzit doar vorbe și nu am văzut niciun fel de fapte. Înghețarea liniilor bugetare este una ciudată, pentru că acum avem mai multe responsabilități ca Parlament și bugetul Uh, va, îi va costa pe cetățeni peste un miliard de euro. Trebuie să ne reformăm organizația și Comitetul Regiunilor a fost uh, rugat să își examineze propriul buget, însă nu a făcut-o. Instituțiile sunt îndemnate să facă economii, însă Curtea de Justiție nu uh, trebuie să facă nimic pentru a economisi am mai avut și în trecut înghețări ale bugetului pentru călătorii și alte uh, secțiuni, însă, adevăratele, însă nu s-au înregistrat adevărate economii. Casa istoriei europene îi costă pe cetățenii europeni peste 75 de milioane de euro. Care este soluția acum? Haideți să înființăm un grup de lucru. Mi se pare puțin ridicol. A venit timpul ca Uniunea Europeană să nu aibă în vedere idealuri socialiste, ci să îi ia în considerare pe cetățeni, pentru că cetățenii deja se, s-au săturat. Domnul Fernandez, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În primul rând, aș dori să îl felicit și să-i urez toate cele bune raportorului, raportorilor din umbră pentru activitatea excelentă. Este momentul potrivit să analizăm cifrele ca să vedem cum stăm. Bugetul este de, de 129 de milioane ca plăți, cam 1% din PIB-ul total al Uniunii Europene. Bugetul celor 27 state membre este de mai mare de 47 de ori decât bugetul Uniunii Europene. Între 2000 și 2010, bugetele naționale au crescut cu 62% față de 37% bugetul Uniunii Europene. Vreau să vă reamintesc că în timpul acestei perioade au intrat în Uniune o mulțime de noi state membre. Bugetul european n-a avut niciodată deficit și se ocupă și de investiții Cheltuielile noastre, cheltuielile de funcționare reprezintă cam 6% din bugetul comunității. Funcționarea Parlamentului European reprezintă doar 1% din totalul bugetului Uniunii. Asta sunt cifrele. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem economii și să fim mai riguroși dar trebuie să respectăm uh, principiile corecte, trebuie să fim economi și să analizăm uh, principiile eficienței, să gestionăm uh, lucrurile așa cum trebuie. Și trebuie să ne gândim uh, și în momentul în care facem proiectul de buget și ne analizăm și bugetul administrativ al Parlamentului. Trebuie să aplicăm uh, o rigoare maximă, dar în același timp să garantăm resursele mine, eh, minime necesare pentru funcționarea instituției și pentru Parlamentul European mijloacele de a ne asigura că putem să atingem excelența legislativă. Sunt pe cale bune. Mulțumesc acum, doamna Gardia Zabal Rubial, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep uh, felicitându-l pe domnul Von, raportor, pentru treaba excelentă. A prezentat niște linii directoare pentru bugetul Parlamentului European care merg uh, pe linia inițiată acum câțiva ani și se bucură de sprijinul majorității. Vreau să vă reamintesc că bugetul Parlamentului European reprezintă doar puțin mai mult de 1% din bugetul total al Uniunii Europene. Este un buget redus și cu toate astea am luat măsuri pentru a reduce cheltuielile Parlamentului. Am început de abia redu- bugetul, discuțiile pe marginea bugetului pentru 2013 și avem nevoie de o serie de linii directoare pe, asupra cărora vom lucra în lunile viitoare. Prioritățile noastre pentru 2013 vor fi marcate de responsabilitatea bugetară, reducerea cheltuielilor fără a împiedica buna funcționare a instituțiilor. De aceea credem că toate instituțiile europene trebuie să facă eforturile necesare pentru a-și congela bugetele. În concret, în Parlamentul European propunem să se ia măsurile necesare pentru a reduce cheltuielile de călătorie cât privește alocațiile eurobugetarilor, propunem să se congeleze până la sfârșitul legislaturii. Ca Parlament noi putem să facem pe termen lung și termen mediu economii substanțiale și propunem trei linii de actualizare. Pe de o parte, posibilitatea de a face o evaluare independentă a bugetului, apoi un grup de lucru specific la nivelul Parlamentului care să studieze posibile măsuri și nu în ultimul rând am solicita secretarului general să facă o analiză cuprinzătoare care să identifice duplicările din liniile bugetare neutilizate. Cred că măsurile luate și reforma viitoare ne va duce la o gestiune financiară mai bună a Parlamentului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum un minut și jumătate, doamna Janssen. Eu eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să spun că e păcat că noi nu putem să facem eh, sau să identificăm domeniul cel mai clar al, de unde putem face economii și anume să terminăm cu circul acesta ambulanță. Nu mai mergem la Strasbourg, să lăsăm uh, această clădire pentru la dispoziția alte instituții europene. Însă, din păcate, nu putem lua această decizie. Ea este de apanajul șefilor de state și de guverne. Sunt de acord cu domnul Vaughan că ar trebui să ne eficientizăm munca și ar trebui de asemenea să identificăm domeniile uh, de unde putem face economii. Însă, asta nu Uh, pe socoteala multilingvismului Parlamentului. E bine dacă putem găsi soluții tehnice care put, pot duce la economii uh, și să avem servicii încă și mai bune de traducere și de interpretare și Uh, trebuie spus întotdeauna că multilingvism nu trebuie respectat și nu abandonat. Deci, uh, mulțumesc domnului Von pentru rezultatele muncii sale, uh, pentru soluția propusă de a îngheța cheltuielile parlamentare, dar trebuie să subliniem că toate instituțiile europene trebuie să aibă ca scop o mai mare eficiență. Asta se aplică și Curții de Justiție și Consiliului, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor Uh, aderarea Croației ar trebui să constituie o bună ocazie pentru ca noi să uh, examinăm situația generală și să vedem unde putem face economii printr-o mai, bună, printr mai mare eficiență. Mulțumesc și acum domnul Fox, un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a-i mulțumi domnului Von pentru acest raport. Uh, susțin înghețarea cheltuielilor în 2013. Probabil este o premieră pentru Partidul Laborist, pentru că în Regatul Unit se opun tuturor măsurilor pe care le ia uh, guvernul conservator pentru a remedia dezastrele din timpul guvernării laburiste. Aș dori ca cheltuielile administrative ale Uniunii să scadă în fiecare an din următoarea perioadă de șapte ani. Ar trebui să eliminăm Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor, care nu au niciun rost, astfel s-ar reduce birocrația și s-ar economisi bani, banii contribuabililor. Azi am economisit bani și printr-un singur sediu, evitând uh, călătoria din fiecare lună. Îi îndemn pe ce colegii mei să susțină acest raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Două minute, doamna Matera. Grazie, președinte. Colegi, il dificil... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dificilul context economic și financiar internațional de la ora actuală, lipsa unei guvernanțe puternice europene, au pus în lumină slăbiciunile statelor membre dintre care multele uh, cer propriilor cetățeni sacrificii enorme în încercarea de a ieși dintr-o perioadă de criză socioeconomică fără precedent. Cuvintele cheie care ar trebui să fie adevărate imperative pentru definirea liniilor uh, directoare ale bugetului pe 2013 sunt economisirile și disciplina bugetară. Consider că e bine faptul că uh, se face referire la plafonul maxim de 1,9% la uh, creșterile de cheltuieli administrative ale, ale Comisiei anunțat de domnul comisar Lewandowski. Parlamentul trebuie să urmeze aceeași cale, înghețând, înghețându-și propriile cheltuieli administrative și toate proiectele de uh, extindere imobiliară, fără a cădea în tentația de uh, uh, a susține măsuri populiste. Nu va fi ușor să răspundem atacurilor celor care uh, și-au uh, pierdut încrederea în uh, Europa. Totuși, bugetul uh, Uniunii este doar 2% din uh, cheltuielile publice totale europene, așadar trebuie să demonstrăm că bugetul Uniunii este în stare să aducă valoare adăugată față de cheltuielile publice naționale, susținând și investițiile în acele politici care stau la baza rețetei pentru a ieși din actuala criză să dăm răspunsuri puternice prin politici bine țintite în vederea creșterii. Acesta este obiectivul nostru și aceasta este dovada de dovada credibilității noastre pentru anul financiar 2013. Mulțumesc, domnule președinte, și felicit din nou pe colegul Von. Da, mulțumesc. Și acum, pentru trei minute, are cuvântul domnul Ferm. Eh, mulțumesc, domnule președinte și îi mulțumesc în special domnului Von, ca raportor a depus o muncă extrem de bună și de creativă în tratarea bugetului Parlamentului și al celorlalte instituții. Iau notă că a implicat și toate celelalte grupuri politice și a ajuns la un acord, lucru care este lăudabil. Cu toții avem o nouă atitudine aici, pentru că bugetul Parlamentului a crescut în fiecare an, însă acum avem un acord că ar trebui să înghețăm bugetul în general și că ar trebui să introducem economii în mai multe domenii. De asemenea, am ajuns la un acord general că trebuie să fim mai eficienți și că trebuie să examinăm care este costul eurodeputaților. Este foarte uh, important că am avut uh, atât de multe amendamente. Acum am ajuns la 19% cheltuieli administrative, care, ceea ce înseamnă că am economisit aproape 17 milioane de euro. Bineînțeles, uh, acest lucru se datorează presiunii din exterior. Însă nu trebuie să facem doar reducerea acum, trebuie să ne gândim și la viitor, să ne modernizăm pentru a fi mai economi în perspectivă. Asta fără să reducem calitatea activităților noastre principale, anume activitatea legislativă. Însă avem nevoie de eforturi sistematice Mă bucur astfel că am ajuns la un acord și că am înființat un grup de lucru în Parlament care uh, poate să apeleze și la uh, experți externi în domenii în care uh, putem să economisim clădiri, energie, transport, achiziții publice. Putem să înregistrăm cheltuieli importante în ceea ce privește administrația, de asemenea legislația, interpretarea, traducerea toate acestea sunt domenii unde putem învăța de la celelalte parlamente. Bineînțeles că parlamentul nostru are costuri mult mai reduse față de celelalte sau care nu pot fi comparate cu ale parlamentelor naționale, transport, interpretare și așa mai departe și acest lucru trebuie să fie luat în considerare. Nu vorbesc ca coordonator al grupului meu, sunt uh, social-democrat suedez acum și dacă vrem să fim respectați și să merităm încrederea cetățenilor și a contribuabililor, nu putem să continuăm să călătorim între Strasburg și Bruxelles. Ace- guvernele care doresc reducerea bugetului ar trebui să se gândească la acest lucru. Două minute, domnul Rubic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte îmi face multă plăcere că avem această dezbatere la Strasbourg, mai ales uh, amendamentul 1 care se referă la clădiri. Strasbourgul este un uh, oraș al păcii, aici s-au construit poduri între popoarele Europei. Iar uh, președintele nostru, primul nostru președinte, domnul Schuman, a fost un cofondator și cred că asta este baza viitorului Avem uh, aici uh, un radiodifuzor care este de care cred că trebuie să fim uh, mândri. Avem studioul Arte și studioul Arte este un loc în care se întâlnește toată Europa, e un loc unde se face schimb de idei. S-a vorbit de un singur sediu. Unicul nostru sediu este de fapt Strasburgul, doamnelor și domnilor, și uh, ar trebui să ne gândim la tratatele pe care le-am încheiat și să le respectăm. Este de la ține înțeles. Este, aici este Casa Europei din punct de vedere istoric și trebuie să arătăm tinerilor cât de important este să contribuim la pace în fiecare zi și trebuie să documentăm acest lucru. Avem aici un milion de vizitatori pe an și fiecare nou parlamentar aduce noi vizitatori și toată lumea vrea să știe cum a evoluat istoria Europei în timp. Deci avem puter, nevoie de partide puternice europene care să susțină acest lucru. Trebuie să fim împotriva celor care vor să-și rezolve eh, conflictele naționale. Aici avem nevoie de partide puternice, de o Uniune Europeană puternică care trebuie să fie finanțată și dacă analizăm amendul 6, reprezentarea, da, evident, vizitatorii trebuie să fie hrăniți și trebuie să bea și au dreptul să fie tratați așa cum trebuie în acest Parlament. Deci votul este foarte important. Vă mulțumesc foarte mult. Iar acum două minute, domnul Stavrakakis. Pedro. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Aș felicit raportorul pe domnul Von. Este un uh, document foarte bun, raportul uh, domniei sale și uh, încă o dată dezbaterea asupra liniilor directoare ale bugetului Uniunii are loc într-un context de criză economică în care exercită presiuni mari asupra bugetelor tuturor statelor membre. Sigur, noi trebuie să ne raționalizăm cheltuielile administrative e clar, și s-au luat măsuri foarte dure în multe state membre și în multe domenii economice. Raportorul spune că trebuie să se evite cheltuielile superflue. Trebuie să ajungem la acest scop și anume raționalizarea bugetului instituțiilor europene Uh, eu aș dori să subliniez și eu că raționalizarea acestor cheltuieli administrative trebuie să țină cont și de necesitatea să se îndeplinească unele angajamente juridice ale Uniunii Europene, cum ar fi aderarea Croației. De asemenea, trebuie să avem o administrare eficientă care să poată să facă față noilor competențe ale uh, Parlamentului European uh, desprinsă din Tratatul de Lisabona. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, pentru unul și jumătate, domnul Sean Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și antevorbitorii mei, îi mulțumesc domnului vaughan pentru munca sa pe acest raport extrem de dificil. Bineînțeles că mass media ne examinează pe noi, pe politicieni și ne examinează sursele de cheltuieli. Acest lucru nu este rău în sine, pentru că ne obligă și pe noi să ne examinăm propria situație. Din acest motiv, nu am nimic împotriva sugestiei de a avea un audit extern al activităților noastre. Ar fi un lucru bun în contextul global și ar fi și mai ușor pentru noi să ne apărăm cheltuielile în fața cetățenilor. De asemenea, am putea să ajungem la cheltuieli fără să ca acestea să aibă efect asupra uh, activității noastre. Bineînțeles că problema sediului unic este într-adevăr o problemă. Ne întâlnim în Strasburg în fiecare lună și mulți cetățeni ori nu cunosc acest lucru sau li se pare total ilogic. Așadar, avem nevoie de o discuție și să ajungem la un aranjament cu Franța pentru a înainta și pentru a îmbunătăți eficiența Parlamentului nostru. În ceea ce privește celelalte comitete, Comitetul Regiunilor ar trebui să fie regândit, poate în ceea ce privește dimensiunea sa. Aș saluta asemenea uh, măsuri. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Kelly. Acceptați un cartonaș albastru din, partea domnului Rubic. Domnule Rubic, aveți cuvântul. Domnule Kelly, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați menționat uh, costurile și cheltuielile. Credeți că eurodeputații doresc să își scadă salariile sau al- alocațiile? Fiecare membru este responsabil pentru propriile sale cheltuieli, nu trebuie să își cheltuiască întreaga al- al- alocație. Fiecare membru poate să decidă cât uh, din bani consumă pentru activitatea sa. Însă, de asemenea, acest uh, acest salariu poate fi donat organiza- diverselor organizații, săracilor și acest lucru trebuie să fie făcut public. Vi se pare corect ca eurodeputații să aibă la dispoziție această opțiune. Mulțumesc, domnule Rubic. Bineînțeles că depinde de fiecare eurodeputat să facă ceea ce consideră că este bine. Însă, un audit extern este maniera cea mai obiectivă. Uh, Shakespeare a spus că nu ne vedem bârna din propriul ochi. Și astfel, în mod obiectiv, am putea să acționăm și, și să ne corectăm acțiunile dacă este nevoie. Vă mulțumesc. Două minute, domnul Olejniciac. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului, domnului Von, pentru un document uh, foarte bun care a fost prezentat astăzi în uh, plen. După intrarea în vigoare a Tratatului la Lisabona, ne confruntăm cu o nouă provocare privitoare la calitatea muncii noastre, pentru că de aceasta depinde viața pe viitor a cetățenilor europeni. Noi am început un proces de reformă a politicii agricole comune, a politicii de coeziune și suntem activi în multe alte sectoare. Noi trebuie să fim uh, buni profesioniști și trebuie să fim bine susținuți și de administrația Parlamentului European, uh, de către uh, funcționari, de către comisie și uh, de propriul, de propriul nostru personal. Deci avem nevoie de instrumente în acest sens. Nu trebuie să renunțăm la calitatea muncii noastre Eh, însă avem nevoie de solidaritate la nivel european. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate și față de greci, și față de polonezi, și față de toți cetățenii europeni, cărora le repetăm zi de zi că trebuie să facă economii. Deci eh, sunt în favoarea economiilor la Parlamentul European, eh, dar trebuie să găsim și soluții alternative, poate încă și mai eficiente de ceea ce s-a propus aici. S-a vorbit astăzi de sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Uh, e de neînțeles pentru noi, de, de ce, pentru că discutăm de acest subiect în fiecare zi și e de neînțeles și pentru milioane de cetățeni care nu cunosc motivul pentru care Parlamentul are două sedii. Uh, avem nevoie de o soluție, pentru că este o situație absurdă și eu asta spun de la începutul legislaturii. Parlamentul European trebuie să aibă un unic sediu și anume la Bruxelles. În acest mod eh, s-ar putea eh, economisi multe milioane de euro și eh, astăzi aici trebuie să solicităm acest lucru. Mulțumesc și acum un minut are cuvântul domnul Coval. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și uh, raportorului Eh, dar eh, până la urmă cred că s-au obosit pentru nimic, pentru că ajungea, ajungeau trei cuvinte, economie, economie, economie. Noi trebuie să dăm un exemplu Europei astăzi. Noi trebuie să facem economie în primul rând la Parlament și spun asta și domnului Rubic. Uh, eh, Poate că dumneavoastră dispuneți uh, de o sumă mică de bani, dar nu este administrată bine. Se poate întâmpla acest lucru. Asta este problema, că nu știm să ne administrăm bine. Se face multă propagandă. Noi plătim pentru publicitatea mm, uh, făcută Parlamentului Uniunii Europene și asta e bine. Sunt de acord cu domnul Rubic. E bine să finanțăm casa istoriei europene, însă nu știu Uh, o cea mai bună publicitate ar fi să ne reducem propriile alocații, uh, cam cu 15% să reducem cheltuielile cu reprezentarea uh, sau introducem cifre în, aceste, în acest raport sau reducem textul la trei cuvinte. Economie, economie, economie. Mulțumesc. Și acum începe procedura Cash DI. Avem mulți vorbitori înscriși. În primul rând, doamna Băsescu are cuvântul.

și al poverii legate de datoria suverană este foarte important pentru Parlamentul European și pentru membrii săi să dea dovadă de responsabilitate și disciplină bugetară de aceea sunt de acord cu raportorul că în anii viitor trebuie să avem un buget realist și trebuie să întreprindem acțiuni care să ducă la economii pe termen lung. Înghețarea liniilor bugetare de deplasare pentru 2013 par să fie o soluție bună, ținând cont de dificultățile de astăzi. De asemenea, sunt de acord că în acest mandat ar trebui să restrângem proiectele de construcție la cele care sunt în curs. Cred că, de fapt, Comisia pentru Buget ar trebui pe parcursul anului să coopereze cu toată lumea astfel încât să apară proceduri schimbate la buget. Și acum, domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt sigur că se poate face foarte mult pentru a reduce cheltuielile instituțiilor europene, inclusiv ale Parlamentului. Însă, trebuie să respectăm principiul multilingvismului în Parlament. Problemele care afectează serviciul de interpretare ar putea duce în anumite cazuri la situații în care unii membri să nu poate să își vorbească limba am ajuns la situația în care anumite amendamente se acceptă doar în engleză la anumite comisii. Reducerile la traducere și interpretare ar putea înrăutăți situația și mai mult. Nu trebuie să introducem aceste uh, reduceri. Acest personal este esențial pentru funcționarea Parlamentului. Aceste uh, locuri de muncă sunt supuse riscului Urmează domnul Silvestri. sulle spese Austeritate în cheltuielile administrative, investiții în uh, susținerea creșterii economice. Acestea sunt cuvintele cheie ale liniilor directoare pentru bugetul 2013. De aceea eu doresc să mă asociez mulțumirilor adresate colegului Von pentru, uh, uh pentru munca realizată în, în, uh, într-o climă de foarte bună cooperare. În acest moment de criză economică e necesar ca Europa să-și facă auzită vocea. Avem nevoie de mai multă Europa, avem nevoie de guvernanță economică puternică și trebuie ca Europa să joace rolul. S-a spus că pe lângă statele membre, dar uh, prin intermediul statelor membre, făcând simțit uh, prezența uh, instituțiilor europene pentru creșterea economică. Începem să facem asta cu bugetul, cu o strategie pentru creșterea economică în, în uh, statele membre, însă trebuie să ne gândim că trebuie să facem și reducerea reducerilor, cea la care se așteaptă cel mai mult cetățenii și cea pentru care poate, cea, cea dacă cea care continuă să fie uh, prezentă în multe uh, state. E dificil să explicăm cetățenilor de ce avem două sedi ale Parlamentului European. Mulțumesc și acum doamna Sinclair. Thank you. My thanks and congratulations. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Von pentru recomandarea sa de a deveni uh, lider ai secolului 21 vrea să devenim regele Cnut, care a reușit să oprească valurile mării. Uniunea Europeană nu acționează însă în sensul cuvintelor sale. Uniunea Europeană vrea să înghețe inflația care. Uh, însă noi trebuie să scădem din cheltuieli și să economisim banii contribuabilului. Avem o alocație zilnică de peste 300 de euro și există anumiți eurodeputați pe, pe care un, și pe unii îi văd chiar prezenți aici, uh, deputați care semnează lista de prezență vineri când nu are loc nicio reuniune. Toate aceste practici trebuie să înceteze. Ar trebui ca uh, cheltuielile uh, să se ceară 90% facturi pentru cheltuieli și nu 50% cum se solicită în momentul actual. Parlamentul European este o pierdere colosală de bani pentru, parlament, pentru contribuabil, contribuabilul european. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Rubic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Cred că ce a reieșit din această discuție este faptul că cetățenii realmente au dreptul să afle mai multe despre ce se întâmplă în acest Parlament, ce fac instituțiile pentru el. Deci cred că activitatea noastră pentru opinia publică trebuie să fie mult mai clară trebuie să comunicăm în toate limbile. De aceea interpreții sunt atât de importanți, pentru că Parlamentul European este singurul din lume care are multilingvism în formatul său și altfel nu ne-am putea înțelege așa cum trebuie. Este foarte important, deci, ca eurodeputații să fie și mai activi acum uh, ca să transmit acest mesaj că activitatea în sprijinul păcii în Europa este foarte importantă și lucrul acesta se desfășoară eficient aici. Există diferențe între eurodeputați, după cum am auzit în această după-amiază. Iar acum un cartonaș albastru, o chestiune de regulament, de procedură. Mulțumesc, domnule președinte. În dezbaterea despre drepturile omului am vrut să folosesc uh, un cartonaș albastră și am vrut un al doilea, dar m-ați refuzat. Dar unui alt vorbitor i-ați acordat dreptul să vorbească și la Catch the Eye. Deși eu am fost prima care am cerut să vorbesc aici. Ar trebui să existe aici calitate, dacă, egalitate. Dacă vorbim de egalitate în uh, democrație, atunci măcar să se respecte regula în acest Parlament. Mulțumesc, doamnă Sinclair. Cred că toată lumea a avut posibilitatea să se exprime și dumneavoastră ați avut această posibilitate și nu cred că am mers împotriva procedurii. Și acum are cuvântul domnul Von. Domnul Von, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc și raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au vorbit astăzi aici pentru contribuțiile lor. Mă bucur că se pare că există un consens uh, și anume că trebuie să încercăm să facem economii la Parlament și sunt convins că secretarul general uh, urmărește dezbaterea noastră pe internet și ia notă de ce se spune aici. Sigur că vor exista diferențe în legătură cu modul în care vom uh, reuși să facem aceste economii, dar ele sunt necesare. Uh, S-au dat astăzi diverse exemple în legătură cu sediu unic, Casa Istoriei, personalul, costurile cu traducerea. Sigur, sunt diferențe între colegi. Altă diferență o reprezintă rolul acestui grup de lucru pe care l-am sugerat eu. Dar pe acest subiect, ca și pe altele, vom încerca să fim cât mai flexibili uh, cu putință. Noi vă solicităm ca acest grup de lucru uh, să fie analizat și uh, problema aceasta să fie rezolvată. Scopul liniilor directoare este să găsim un echilibru între toți colegii noștri și că scopul final va fi, până la urmă, să avem o creștere cât mai joasă posibilă a bugetului și în același timp să ne asigurăm ca Parlamentul să funcționeze așa cum se cuvine. Mulțumesc, domnule Von. Și cu asta am încheiat discuția și se va vota mâine la orele 12. Vă mulțumesc. Uh, da, domnul Gerbrandi e acel cuvântul. O chestiune de regulament. Dar uh, intervenția este fără microfon. Micro, micro. micro please. Da, mulțumesc, domnule președinte. Noi vorbim aici, cumva, predicăm în deșert, pentru că, iată, nu, nu este prezent nici secretarul general, nici vicepreședintele responsabil uh, pentru buget. Așadar, ar trebui să ne gândim și la acest lucru, și anume, la viitoarele dezbate pe problema asta, uh, persoanele respective să fie de față. Ar fi bine. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule Gerbrandi. Sunt uh, total de acord cu dumneavoastră și anume atunci când discutăm probleme atât de importante, cum ar fi cea bugetară, persoanele care răspund pentru buget uh, trebuie să fie de față. Într-adevăr, un comentariu binevenit. Uh, îl voi susține la întâlnirea biroului. Mulțumesc!